domnul Mastela. Nu stă, nu stă. Nu este domnul Mastela în sală. Un minut. Domnul Baltazare. Nu stă? 333. Señor Baldassare. Domnul Baltazare nu este, are cuvântul un minut domnul Susta. Grazie Eu am votat o. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru. Și asta în ciuda indicațiilor primite din partea grupului. Cred că în aceste momente de criză, cel mai important lucru pe care îl poate face Uniunea Europeană este acela de a acționa rapid și de a răspunde la cerințele cetățenilor. Cred că acest pachet este insuficient, dar este necesar. Trebuie să continuăm a merge pe aceeași cale, trebuie să întărim instrumentele de creștere, trebuie să controlăm mai bine bugetele și avem nevoie de mai multe reguli pentru a gestiona dezvoltarea. Prin urmare, cred că mâine toată lumea se va uita la Uniunea Europeană pentru a vedea ce au făcut cele mai importante instituții europene. Mai este mult de făcut, dar cred că acesta este un prim pas important. Nu trebuie să ratăm această șansă. După atâția ani de discuții, uh, discuții care nu au generat acțiuni rapide și ferme pentru, necesare pentru a depăși criza. Doamna Matera, pentru un minut. Asta? Nu este. Doamna Matera nu este. Are cuvântul un minut domnul Iar. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Titlul într-un ziar din Germania a fost că Comisia Europeană va fi consolidată în ceea ce privește uh, controlul european. Eu am uh, votat în favoarea acestui raport tocmai pentru că a apărut această idee și în ceea ce privește uh, eșecurile și în ceea ce privește coordonarea și supravegherea deficitelor, pentru că avem acum un mecanism de coordonare care va gestiona mai bine dezechilibrele de la nivel macroeconomic. Aceștia sunt pași importanți care merg pe calea cea bună și trebuie să spunem că Parlamentul European împreună cu Comisia și a făcut temele astfel încât să se obțină o stabilizare a Uniunii Europene și a zonei euro. Ceea ce lipsește acum este uh, ajutorul activ din partea statelor membre pe care doresc să le încurajez să se alăture acestei acțiuni concertate și uh, să ia decizii pe aceeași direcție. Vă mulțumesc! Muchas gracias, señor. Mulțumesc foarte mult, domnule Iar. Are cuvântul acum un minut doamna Matera. Grazie. Mulțumesc, domnule președinte. Experiența ultimilor ani într-o situație foarte dificilă prin care au trecut unele state din zona euro a arătat că avem nevoie de guvernanță economică eficientă în Europa, care trebuie să se bazeze pe supraveghere comunitară adecvată, o supraveghere mult mai robustă decât ce s-a întâmplat până acum și de asemenea e nevoie de monitorizarea politicilor economice naționale iar controlul finanțelor publice să se facă mai stabil și mai durabil. Cred că este absolut obligatoriu să adoptăm uh, acest pachet de șase măsuri pe care de fapt l-am adoptat, care ne va ajuta să îndeplinim condițiile necesare ca să facem față problemelor care au afectat uh, economiilor. Doamna Matera, mulțumim, are cuvântul acum domnul Gias. Grazie Presidente, ho votato a favore di... Vă mulțumesc, domnule președinte. Am votat și eu în favoarea pachetului uh, de șase legi. Am votat și pentru această lege, normal. De ce? Pentru că consider că acesta este un pas înainte în direcția guvernanței uh, economice europene. Trebuie să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și să ne asigurăm de asemenea că bugetele pot fi într-adevăr controlate, pot fi aduse în granițele normale și uh, că avem posibilitatea de a rezolva acele probleme generate de statele membre. Uh, Vorbim acum despre o miză imensă. Uniunea Europeană este în joc. Uniunea Europeană are tocmai de aceea misiunea de a îi deservi pe cetățeni și de a se asigura că există stabilitate și bună guvernanță și că există bazele necesare pentru creșterea economică, pentru că fără aceasta cetățenii noștri nu vor avea un viitor. Vă mulțumim, urmează domnul Iacolino. Se prezentă, în dato il mio sostegno. Mulțumesc, domnule președinte. La fel ca și ceilalți uh, deputați, am susținut și eu acest pachet de șase legi pentru că cred că în această situație de criză deosebită, Parlamentul European și instituțiile europene trebuie să acționeze în mod decis. Ei trebuie să se implice pentru o guvernanță economică bună trebuie să ofere coeziune statelor membre în cadrul instituțiilor europene, astfel încât politica de coordonare și politica bugetară să fie bine supravegheată și verificată. Trebuie să se intervină și de aceea dorim ca statele membre să se asigure că aceste măsuri sunt implementate în mod concret, așa cum se și solicită, pentru că numai în acest fel poate fi uh, sporită competitivitatea și poate fi uh, redus șomajul, mai ales în uh, rândul tineretului. Cred că asupra acestor lucruri ar trebui să ne concentrăm pe viitor. Un minut, doamna Eck. No sta, Muy bien. Tiene la palabra por un minuto. Nu este foarte bine și acum domnul Carona, un minut. Domnule președinte, trecem prin momente decisive pentru viitorul monedei euro, deci pentru tot proiectul european. Ținând cont de acest lucru, ar fi bine să ne vindecăm de miopism și să ne asigurăm că există rigoare bugetară în contabilitatea tuturor statelor membre. Vrem să evităm greșelile trecutului, și să avem niște politici de investiții raționale care să ajute revenirea economică. Fără acest lucru nu o să avem creștere. <clears throat> O astfel de abordare este absolut necesară pentru că altfel cei mai săraci din societate vor plăti cele mai mari costuri eu am votat împotriva acestui uh, pachet pentru că eu cred că mergem în direcția rigorii fără creștere, ceea ce, după părerea mea, va fi o mare greșeală. Mulțumesc! Doamna, Harkin, vă mulțumesc, domnule președinte. Pe YouTube am văzut cum uh, un uh, mic uh, filmuleț în care ni se arătat cum am putea câștiga din uh, dezastru cu care se confruntă economia europeană. Acolo în filmulețul, în filmulețul respectiv ni se spunea că piața, Goldman Sachs mai precis, guvernează lumea. Am votat pentru acest raport astăzi pentru a spune clar că nu, nu piețele determină viitorul nostru, nu, avem o uh, manieră de a ajunge la o guvernanță economică în adevăratul sens al cuvântului. Refuz să cedez puterea piețelor, în fața piețelor și să dau uh, apă la moară speculanților. Da, într-adevăr, suntem în, uh, în cadrul unei, uh, suntem o parte a unei monede nestabile, însă eu sunt de părere că trecutul greșit nu trebuie să ne prevină sau să ne împiedice a avea un viitor strălucit. Cred că, într-adevăr, aceste acte legislative ne pot ajuta să avem un viitor roz pe care ni-l, cred, uh, pe care ni-l dorim. Dacă e ca moneda unică să supraviețuiască, atunci acest raport este un pas înainte. Nu este pasul final, dar e o speranță. Vă mulțumesc. Urmează domnul Carins. Paldies, paldies priekšsēdētāji. Mēs labi zinām, ka pasaule. Noi cu toții știm foarte bine că în Europa există o furtună, o furtună financiară, o criză a încrederii. Și motivul pentru care piețele financiare nu mai au încredere în uh, statele membre este faptul că ele cred că statele membre nu vor mai fi în stare să returneze banii pe care uh, deja i-au împrumutat. În prezent, uh, pachetul de șase legi pentru supraveghere financiară, pe care noi cu toții le-am uh, creat și le-am adoptat, reprezintă unul dintre cei mai importanți pași înainte. Noi putem să oprim astfel această furtună, să recâștigăm încrederea de pe piețele financiare, să restabilizăm uh, piața și să luptăm pentru prosperitatea popoarelor noastre. Însă, dragi colegi, haideți să ne amintim că acest lucru ne va ajuta să evităm probleme pe viitor. Însă, trebuie să mai facem și multe alte lucruri. Iar Comisia trebuie să înainteze propuneri și planuri mult mai clară referitoare la cum uh, să evităm problemele azi, nu numai mâine. Mulțumesc, domnule Carin, și acum un minut, domnul Schwab. Domnule președinte, stimați colegi, sunt convins că cheia unei strategii trebuie să fie găsită acum. Este vorba despre o strategie care va întări Uniunea Europeană după criză. Trebuie să fim mai tari pe viitor decât uh, eram înainte de începerea crizei. Acum este important să ne dăm seama dacă instrumentele decise în cadrul pachetului guvernanță economică, în special în ceea ce privește rapoartele doamnei Col și domnului Feo, reușim să obținem acea supraveghere necesară. Pentru că pactul de stabilitate oferă sau stabilește următorii paști. Mai întâi de toate, con- uh, Consiliul trebuie să voteze bugetele statelor naționale cu majoritate co- uh, calificată. În cazul în care lucrul acesta nu se întâmplă, atunci Comisia trebuie să propună din nou uh, măsurile necesare. Această propunerea Comisiei este acceptată atâta timp cât Consiliul în timp de 10 zile nu face ceva împotriva ei. Eu consider că această măsură este una potrivită, însă să vedem dacă statele membre vor accepta aceste uh, forme rigide sau dacă nu, din potrivă, vor încerca ca în anul 2003 să treacă pe lângă aceste reguli. Noi trebuie să ne asigurăm că metoda comunitară este în continuare primară și că aceste reguli vor fi într-adevăr transpuse în realitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Schwab. Urmează domnul Mețaroș. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Armonizarea politicilor economice înseamnă o credibilitate mai mare. Iată răspunsul pe termen lung la criză. Este prima dată când există măsuri macroprudențiale uh, și cu, iar votul majoritar va întări puterea comisiei care recunoaște că echilibrul trebuie gestionat la nivel internațional și național. Am votat pentru integrarea Uniunii Europene, ceea ce garantează convergența, o Uniune monetară puternică și piețe economice uh, care pot să prevadă și să prevină crizele economice. Este important pentru cetățenii noștri. Vă mulțumim că sunteți aliații noștri. Mulțumesc președinției poloneze și președinției maghiare. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Mezaroș. Are cuvântul un minut, domnul Hannan. President. Mulțumesc, domnule președinte. De la de când criza financiară a lovit uh, Uniunea Europeană, noi am răspuns cu mai multe datorii și mai multe cheltuieli. Banca Centrală Europeană s-a transformat într-o bancă rea. Și care este obiectivul nostru acum? Să avem o taxă pe tranzacțiile financiare. Sigur, putem să impunem o asemenea uh, taxă, dar să lăsăm asta la o, la o parte. Haideți să întrebăm uh, clienții unde au loc cele mai multe tranzacții financiare în Uniunea Europeană. Cele mai multe sunt tranzacționate la Londra. Deci, iată, Marea Britanie plătește o factură pentru o valută cu care am fost, la care am fost de acord să aderăm. Aceasta este fericită istorie uh, a noastră, fericita noastră poveste cu Uniunea Europeană. Se așteaptă ca noi să punem tot mai mult în această oală comună din care alții iau mereu. Și sigur că trebuie să ne gândim la cele două fețe ale medaliei. Pentru că mulți lideri europeni așteaptă ca oamenii să plătească mereu și mereu fără oprire. Vor fi mulți cezari și Bri- Marea Britanie uh, este un stat în sine și noi nu dorim să plătim pentru ceilalți mai mult decât atât. Îmi cer scuze să îl întrerupe Shakespeare, însă după cum, <laughs> pute- după cum bine știți, timpul uh, este destul de scurt. Un minut, domnul Kelly. Mulțumesc foarte mult. Uh, am vorbit doar o singură dată astăzi. Mă bucur să susțin pachetul de șase măsuri guvernele și partidele opoziție uh, încearcă să treacă de aceste lucruri și atitudinea este că niciodată nu se plătește astăzi ceea ce poți să amân pentru mâine. Bineînțeles, această abordare excesivă ne-a adus în nenorocirea în care ne aflăm acum. Din fericire, începem să îi facem față, să înțelegem care este situația și, cum spuneau uh, Eh, colegul meu, colega mea Marin Harkin, politicienii sunt cei care trebuie să controleze, nu piețele sau agențiile, dar, desigur, să eh, controleze acești șase pași în direcția corectă, astfel încât cu toții să avem responsabilitatea viitorului. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Kelly. Și are cuvântul acum domnul Silvestris. signor presidente abbiamo votato anche noi. domnule președinte am votat în favoarea acestui pachet de guvernanță economică. Cred că putem ajunge în curând la o situație în care Uniunea Europeană se caracterizează printr-o gestiune potrivită, corectă. Uh, Trebuie să exploatăm șansa pe care o avem acum. La 16 iunie, domnul Van Rompuy a venit în fața noastră pentru a ne spune cât de important este să spunem mai degrabă Euroland decât Eurozone. Deci era mai degrabă un discurs, despre termin, uh, un discurs terminologic decât unul de substanță. Însă, domnul Barroso astăzi Spre deosebire, domnul Van Rompuy a avut o atitudine cât se poate de clară, chiar dacă în 2009 spunea că nu trebuie să ne temem de recesiune. Avem nevoie de un nou uh, tip de mândrie la nivel european și cred că aprobarea legislațiilor, actelor legislative în cadrul uh, Parlamentului European este un pas înainte. Avem nevoie de responsabilitate, de responsabilitate, de măsuri menite a duce la creștere, uh, și măsuri menite a contracara speculatorii. Are acum cuvântul domnul Baltazar. Trecem la raportul Gular în acest moment. Mulțumesc, domnule președinte. S-a observat că pactul nu a funcționat așa cum trebuie. Au existat uh, probleme bugetare și datoria a fost foarte mare. Acest lucru a trebuit să fie adus în atenție imediat, pentru că este absolut uh, esențial ca lucrurile să fie făcute în mod durabil și să ne bazăm pe un uh, viitor mai stabil. De aceea am votat în favoarea raportului doamnei Gular. Susțin întru totul abordarea sa, mai ales uh, punctele referitoare la monopolul Uh, datelor economice și utilizarea nepotrivită a acestora de către statele membre. Însă este foarte important în același timp ca de acum încolo să ne concentrăm asupra uh, problemelor esențiale și anume lipsa de integrare uh, europeană. Efectele trebuie să fie limitate, trebuie să mergem pe aceeași direcție atunci când vine vorba despre supraveghere economică și trebuie să interconectăm politicile economice și financiare la nivel european. Mulțumesc, doamna Angelili presidente con l'approvazione del six pack il parlamento europeo ha dato. vă mulțumesc domnule președinte prin aprobarea pachetului de șase acte legislative parlamentul european a dat într un final undă verde combaterii crizei a dat undă verde creării stabilității reducerii datoriilor însă după cum spunea ieri domnul juncker și după cum a spus astăzi domnul barroso trebuie să investim și în ocupare și în uh, infrastructură tinerii trebuie să fie în centrul atenției noastre. Domnul Barroso a pavat astăzi drumul pe care trebuie să-l urmăm. A avut un discurs ambițios și uh, trebuie să uh, îl punem, să punem, în acest, să punem acest discurs în aplicare. Uh, 56 de miliarde de euro vor fi câștigate anual datorită taxei pe tranzacția financiară. Este important lucrul acesta. Important este de asemenea faptul că băncile trebuie să plătească efectele crizei, nu cetățenii. Vă mulțumim, doamna Angelili. Urmează domnul Semche. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să-mi exprim recunoștința deoarece acest regulament este important nu numai pentru Europa, ci și pentru toți cetățenii ei. Cred că principala realizare este că vom putea să exercităm presiunea asupra celor state membre care nu fac suficiente progrese în adoptarea de măsuri uh, pentru a ajunge la un echilibru bugetar. Și știm foarte bine care este prețul unor deficite bugetare excesive, de aceea și sistemul de penalizări mi se pare unul binevenit. Nu este decât un prim pas, dar este un bun început și vreau să susțin să subliniez acest lucru, că este numai un prim pas și că vom avea nevoie de consecvență pentru a, ca aceste politici să fie aplicate de statele membre. Mulțumesc acum domnul Ugias un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc uh, să o felicit pe colega noastră care s-a ocupat atât de bine de acest dosar atât de dificil și care este o etapă necesară pentru a ajunge la o guvernanță economică. Și actul pe care l-a realizat Parlamentul European astăzi, cu atât mai mult având în vedere ce s-a spus în sală în această dimineață, este deosebit de important pentru că toată lumea s-a plâns de faptul că politicile nu sunt puse în aplicare. Și este de asemenea important pentru a reacționa la declarațiile președintelui Barroso. Chiar în acest sediu am discutat despre programul comisiei. Programul era bun, dar avem nevoie și de o aplicare a acestui program și cred că acest raport ne va permite să garantăm punerea în aplicare a acelui program. Mulțumesc acum pentru minut, doamna Harkin. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am susținut raportul doamnei Silvii Gular și celelalte rapoarte din uh, Sixpack din această dimineață sunt importante pentru a rezolva problemele statelor noastre. O parte a foii de parcurs a fost uh, menționată și de președintele Barroso azi dimineață și cred că pentru prima dată am avut o dezbatere realistă. Este clar însă că avem nevoie de acțiuni, de fapte. Însă m-am bucurat să văd în acest raport că s-a inclus și articolul 9 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și anume cel ce vizează promovarea promovarea uh, ocupării și combaterea excluderii sociale. Sigur că toate acestea sunt cuvinte frumoase, însă noi avem în Parlament răspunderea de a le transforma în realitate. M-am uh, bucurat să văd că se menționează și flexibilitatea în acest raport, unde se spune că uh, Consiliul va interveni pentru a reduce sancțiunile impuse unui stat membru de comisie în urma unui, unei cereri motivate făcute de către statul membru. Această flexibilitate ar fi foarte importantă pentru statele membre și în acest context vreau să menționez Irlanda, statul meu. Mulțumesc, doamnă Harkin. Un minut, domnul Hannan. You, Mulțumesc, domnule președinte. În dezbaterea în această dimineață, președintele Barroso a declarat că va crește numărul de angajați de la 67% la 75% până în 2020. Cine ar fi spus că e așa de ușor? Haideți să declarăm mai bine că creștem rata de angajare la 90%. Asta a fost uh, istoria monedei euro de la bun început. Ideea că crezul politicienilor primează asupra orice. Înainte de vară, când s-a declarat că criza e uh, la final, piețele nu au priceput exact despre ce e vorba. Și s-a scris, uh, în Guardian s-a scris un uh, articol foarte dur uh, despre ceea ce se întâmplă, să discuta despre cum anume e posibil uh, să reacționeze piețele într-o asemenea măsură, dat fiind că politicienii europeni au decis altceva. Uh, Marea Britanie nu e membra zonei euro, ar trebui să fim fericiți. Problema e însă cu pachetul de guvernanță economică că în acest pachet nu se mai face diferența între zona euro și Uniunea Europeană în ansamblul acesteia. După cum a spus Churchill, suntem interesați, asociați, dar nu absorbiți. Avem propriul vis, propria sarcină. Și dacă ni se adresează europenii în maniera în care o fac acum, atunci eu voi vorbi în numele cetățenilor uh, mei și voi spune că nu vom, uh, nu vom accepta ceea ce se întâmplă. Mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna în un minut. Arvoisa puhemies, uh, ensinnäkin... Vă mulțumesc. Eu sunt deosebit de mulțumită de declarațiile domnului Barroso, care a dat dovadă de leadership și care a anunțat mai multe măsuri ce vizează să stabilizeze piețele și să garanteze viitorul Uniunii Europene. Și mă bucur de asemenea de faptul că Parlamentul a votat pentru pachetul de guvernanță economică astăzi. Datorită acțiunilor hotărâte ale Parlamentului European, am ajuns în acest punct. Acum avem o metodă comuni- comunitară, mai mult simț de răspundere, mai multă transparență și un control mai bun al situației economice. În timpul discursului domnului Barroso am putut să constatăm următorul lucru. Măsurile luate până în prezent nu au fost suficiente avem nevoie de un pachet suplimentar de acțiuni pentru a reda încrederea piețelor. Vă mulțumesc, stimată doamnă. Trecem acum la raportul domnului Haglund și are cuvântul domnul De Angelis. Vă mulțumesc, domnule președinte. Experiența din ultimii ani ne arată că avem nevoie de un cadru de guvernare economică comunitar. De asemenea, avem nevoie de un cadru pentru supravegherea piețelor și trebuie să existe și sancțiuni care să descurajeze în mod eficient pe acele state membre care nu doresc să aplice aceste măsuri. Trebuie să facem față urgențelor de natură financiară și economică, dar nu numai prin intermediul planurilor de austeritate. Putem face mai multe și mai bine, mai ales în ce privește dezvoltarea, crearea de locuri de muncă și garantarea echității. Și mă gândesc mai ales la regiunile cele mai defavorizate din Europa. Și din aceste motive am votat pentru raportul Haglund. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Antonioții. Domnule președinte, stimați colegi, prin intermediul acestui raport am putut să constatăm care sunt competențele noi și deosebit de importante pe care Parlamentul European le-a primit după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona. Comisia a făcut o propunere pentru a îmbunătăți guvernanța economică, ceea ce este deosebit de important pentru creșterea economică și mai ales pentru țările membre uh, în zona euro. Acest cadru normativ solid și coerent pe care raportul îl introduce este indispensabil și sunt de acord cu linia generală de idei din acest raport și din acest motiv am votat pentru. Avem noi responsabilități în fața noastră și acest pachet de măsuri ne va permite să uh, uh, îmbunătățim și să întărim uh, influența Parlamentului European în ce privește guvernanța economică. Că nu mai putem să fim de acord cu politici economice și mm, uh, fiscale uh, care nu sunt sustenibile. Și de aceea trebuie să ne gândim cum putem să facem față cerințelor opiniei publice și cum putem să răspundem la ceea ce cer uh, uh, oamenii. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Ugias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și eu Mă bucur de faptul că domnul Haglund a făcut uh, o muncă de uh, o atât de bună calitate și eu am votat pentru raportul dumnealui și în general pentru pachetul de guvernanță economică. În acest pachet este vorba despre sancțiuni pentru acele state unde există dezechilibre foarte mari la nivel macroeconomic. Dar ar trebui mai degrabă să încurajăm statele să uh, aplice acele politici de corectare a uh, dezechilibrelor bugetare. Dacă nu există echilibru bugetar, nu putem să avem nici dezvoltare, nici creștere economică. Și consider că pachetul care a fost adoptat astăzi va fi punctul de plecare pentru a avea din nou creștere economică. Toate statele membre ar trebui să-și fixeze acest obiectiv de creștere economică. În caz contrar, nu vom reuși să atingem obiectivele pe care ne le-am propus. Deja cu acest pas vom uh, putea să facem progrese tangibile. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Murphy. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Pachetul Sixpack, care tocmai a fost adoptat de Parlament, reprezintă instituționalizarea unei doctrine de șoc ce stă în centrul Uniunii Europene. Prin programul de supraveghere, Comisia a fost acum numită polițist, în mod oficial, polițist de austeritate în întreaga Europe, Europa. Mil, sute de milioane de euro sunt uh, vărsate în niște state care practică un neoliberalism dezlănțuit și Până la urmă, tot ce înseamnă toate aceste măsuri înseamnă că cei din clasa muncitoare vor plăti pentru greșelile unor politicieni irresponsabili. Nici nu trebuie să ne uităm prea departe ca să vedem rezultatele. Uitați-vă la Grecia. Măsurile au dat greș, economia e în colaps. Uitați-vă la Spania, uitați-vă la Portugalia. Măsurile de austeritate au eșuat și vor eșua din nou. Mulțumesc, domnule Murphy. Acum are cuvântul doamna Harkin. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Am sprijinit raportul lui Carl Haglund în care se stipulează că experiența acumulată și greșelile comise în ultimul deceniu arată că e nevoie de guvernanță economică și aceasta trebuie să se bazeze pe reguli comune, politici comune și pe un control și o monitorizare înăsprită. Dar nu e suficient Um, avem, fie că vorbim despre eurobon, despre euroobligațiuni, despre obligațiuni de proiecte, despre implicarea Băncii Centrale Europene, e clar că avem nevoie de noi mecanisme pentru a sprijini Europa. Nu spun că astăzi vom rezolva toate problemele, dar cu acest pachet avem parte din soluție. Și am sentimente amestecate. Uh, am votat acest raport și uh, iată, am, uh, cetățenii sunt îngrijorați că nu găsim totuși soluția la criză și aceștia așteaptă de la noi ca să implementăm un sistem funcțional. Noi încercăm să avem un sistem uh, amplu care să nu facă neapărat uh, titluri în ziare, dar care să funcționeze. Mulțumesc, are cuvântul domnul... Domnul Batten, mulțumesc. Așa numitul six-pack impune uh, reglementări economice ale UE către statele membre. În timpul, rega, în timpul domniei lui Edward I, s-a uh, hotărât că statul trebuie să existe doar pentru a controla finanțele publice. În 1642 englezii au dus un război civil și au uh, cerut capul regelui tocmai din cauza acestui uh, pentru că el uh, le impunea prea multe taxe. Iar acum guvernul britanic uh, se presupune că va fi controlat financiar de către Uniunea Europeană. Dacă se vor pune în practică aceste măsuri, nici nu se mai poate pretinde că uh, Marea Britanie este uh, stat suveran sau democratic. Cred că guvernul trebuie să apere drepturile Parlamentului britanic, pentru că orice altceva ar însemna să ne predăm. Ah, Trecem acum la raportul doamnei Ferreira și are cuvântul două minute în numele grupului PP, domnul Dorfman. Mulțumesc, domnule președinte. Am votat pentru raportul Ferreira, precum am votat și pentru întregul pachet Sixpack. Aș dori să profit de această ocazie pentru a îi mulțumi doamnei Ferreira, raportoarei, pentru buna cooperare mm, pe întreg parcursul anului și să o felicit pentru rezultatul votului. Sunt convins de faptul că raportul Ferreira și uh, monitorizarea macroeconomică reprezintă un lucru extrem de bun și inovator. În ceea ce privește pactul de creștere și stabilitate, nu am făcut nimic altceva decât să implementăm ceea ce există. N-am introdus noi criterii. Dacă unii din această instituție susțin că astfel sugrumăm creșterea, atunci eu vin cu o întrebare adițională. Cei care nu au respectat pactul de creștere și de stabilitate, iată, au avut de suferit. Eu cred că analiza din statele membre ne arată foarte clar că se întâmplă exact opusul a ceea ce spun criticii noștri. Raportul Ferreira vine cu elemente inovatoare. Trebuie să ne ajute ca pe viitor să putem recunoaște din timp care sunt problemele să recunoaștem ce merge prost în anumite state membre într-o fază incipientă. Și cred că dacă am fi acționat mai repede, atunci Grecia, Irlanda, Portugalia, Spania și poate chiar și Italia ar fi fost cutite de multe, multe probleme. Și poate că am fi văzut cu ani în urmă că lucrurile nu se derulează în aceste țări așa cum ne-am dorit eu. Aș dori ca instrumentul Comisiei să fie implementat într-o manieră foarte eficientă, pentru că Trebuie ca acest instrument să funcționeze spre binele Uniunii Europene, dar mai ales spre binele cetățenilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum are cuvântul domnul De Angelis. Grazie, Vă mulțumesc, domnule președinte. Este deosebit de important ca pactul de stabilitate și de creștere, precum și pachetul de guvernanță economică, să fie compatibile cu strategia Uniunii Europene în ce privește creșterea economică și ocuparea. Pentru că ne dorim să avem mai multă echitate și stabilitate socială. Faptul că se prevăd sancțiuni pentru uh, uh fraude și pentru încălcarea pactului stabilitate și de creștere este un lucru binevenit. De asemenea, măsurile de austeritate pe care le discutăm astăzi riscă să slăbească toate politicile cu scop social. Eu am votat pentru raportul Ferrera, deoarece aici se introduc mai multe elemente care vor garanta echilibrul social. Dar rămân și lacune, deoarece se vorbește numai despre austeritate și disciplină bugetară sau macroeconomică, dar nu se iau suficiente măsuri pentru a promova creșterea economică nu ar trebui să existe o incompatibilitate între rigoarea financiară și obiectivele de dezvoltare și creștere economică și ocupare. Mulțumesc, acum are cuvântul doamna Muscardini. Vă mulțumesc, domnule președinte. Criza mondială a dus la instabilitate și incapacitate de supraviețuire pentru întreprinderile mici și mijlocii. Și știm că acestea uh, reprezintă cea mai mare parte a uh, întreprinzătorilor din Uniunea Europeană. Și trebuie să ajutăm statele membre să prevină dezechilibrele macroeconomice, dar de asemenea trebuie să ne gândim cum putem să ajutăm IMM-urile. De aceea, cu mai mulți colegi din diverse grupuri politice, am făcut o propunere de rezoluție astfel încât Europa să dea naștere unui fond care să permită o scutire de uh, taxe pentru IMM-uri de până la 30.000 de euro pe an. Și de asemenea, să existe o posibilitate de a ajuta acele IMM-uri care uh, creează locuri de muncă pentru tineri. Numai astfel vom putea să transformăm acele realități de pe piață care deocamdată nu permit creșterea economică și dezvoltarea și care sunt o piedică în calea stabilității sociale și vrem să reamintem Consiliului că trebuie să se ajungă la un acord în ce privește uh, trialogul pentru uh, produsele de origine uh, garantată. Vă mulțumesc că acum are uh, cuvântul domnul Ugias. Vă mulțumesc, domnule președinte. Acest regulament pe care l-am votat pentru a um, evita dezechilibrele macroeconomice în cele 27 de state membre este o inovație față de situația din trecut. Se introduce conceptul de simetrie, astfel încât Comisia să evalueze nu numai deficitele bugetare, ci și surplusul bugetar. Ce înseamnă acest lucru în practică? Există anumite țări, ca să zic așa, uh, um, cei, uh, acele state care nu sunt cuminți, precum Grecia, Irlanda și Portugalia, și apoi acele state precum Germania, care au un nivel de consum intern mult prea redus. Se insistă mult pe conceptul de egalitate, ceea ce, după părerea mea, este un element indispensabil pentru viitorul Uniunii Europene și a statelor membre. Egalitate și solidaritate, iată condițiile sine qua non pentru creșterea uh, economică în Uniunea Europeană. Mulțumesc acum are cuvântul domnul Carona. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am apreciat foarte mult felul în care am colaborat cu doamna Ferrera pe marginea acestui raport. Eu și grupul meu am votat pentru deoarece apare această clauză de protecție a drepturilor sociale, mai ales și mai ales a contractelor colective de muncă. Iar rolul Parlamentului în adoptarea actelor delegate a fost consolidat. Nu putem să schimbăm atât de ușor echilibrul din pachetul propus și eu cred că prin intermediul acestui raport se face un adevărat pas înainte, pentru că de acum înainte vom avea un sistem de supraveghere care respectă și drepturile fundamentale. Avem acum o viziune care nu se mai bazează numai pe politica de austeritate, pentru că am văzut că astfel nu se obțin rezultate. Deci este o notă pozitivă în circunstanțele actuale. Mulțumesc, acum are cuvântul domnul Mezaruș. Mulțumesc, domnule președinte. 29 septembrie 2010, odată când Comisia a propus un pachet legislativ cu obiectivul de a consolida guvernanța economică în zona euro. Acest pachet are șase elemente, de aceea se numește Six-Pack și se uh, ocupă și de reforma Pactului de Creștere și Stabilitate, de doi, nou, două noi regulamente, reforma macroeconomică și identificarea dezechilibrelor financiare. Aceste propuneri aduc noi elemente ce implică indicatori de risc pentru dezechilibre și, de asemenea, rapoarte uh, de țară. Statele din zona euro care nu respectă propunerile pot uh, face obiectul procedurii de încălcare a obligațiilor și uh, li se pot impune sancțiuni. Ar trebui să nu existe doar sancțiuni, ci și stimulente. Și ce va face Uniunea Europeană în legătură cu uh, finanțele acestea? Ar trebui investite mai degrabă în proiecte pe termen lung. Mulțumesc, doamna Harkin. Um, Mulțumesc, domnule președinte. Am sprijinit acest raport ca parte a pachetului pentru guvernanța economică și m-a încântat faptul că la articolul 1 se discută despre coordonarea politicilor economice care va avea drept obiectiv la nivel european coeziunea socială și creșterea durabilă. E crucial că se stipulează acest lucru, fiindcă la urma urmei politicile noastre ar trebui să aibă drept obiectiv coeziunea socială și creșterea. Altminteri ne pierdem timpul sprijin faptul că se merge mai departe cu stipulările cu privire la Fondul Monetar Internațional și în sfârșit se abordează acest subiect spinos. Trebuie să facem asta pentru că altfel um, arătăm că nu facem față realității și că nu ținem pasul. E important că vor avea, deliberări, vor avea loc deliberări publice astfel încât uh, cetățenii să poată monitoriza ce se întâmplă, să aibă o funcție de control. Sunt de acord cu domnul Ugias când vorbește despre echitate. Nu e vorba doar despre deficit, ci și despre surplus și trebuie să includem și această idee, fiindcă avem o monedă comună, dar avem și responsabilități comune. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Silvestris. Grație, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și pentru raportul Gulard, raportul nostru era uh, pozitiv, deoarece introducea, introducea mecanisme de prevenire a dezechilibrelor macroeconomice. Și acum există reguli și garanții că aceste reguli vor fi cu adevărat aplicate, pentru că până acum am avut de suferit de pe urma neaplicării regulilor în vigoare. Acum avem uh, mecanisme de control și supraveghere, mai ales pentru bugetele din statele membre ale zonei euro. În plus, există aceste sancțiuni pentru dezechilibrele macroeconomice. Este un pas decisiv și dacă îmi dați voie să fac această comparație, cred că în urma acestui pas decisiv vom putea să avem și noi măsuri cu adevărat revoluționare pe care le-a anunțat președintele Barroso astăzi, mai ales introducerea taxei Tobin, pentru a preveni efectele crizei și pentru a mai ușura povara care apasă pe umerii familiilor, care în general sunt singurile care au multe de plătit. Și vă mulțumesc, domnule președinte, pentru puțin, spune președintele. Trecem acum la raportul FEIO și are cuvântul domnul Gias. Mulțumesc, domnule președinte. În raportul FEO este vorba despre aplicarea procedurii de deficit excesiv și, bineînțeles, de revizuirea pactului de stabilitate și de creștere. A trecut un an de zile de când a fost uh, uh, publicată comunicarea Comisiei și controlul care ar trebui exercitat asupra statelor ce au depășit faimoasele praguri de 60% și de 3% din uh, PIB nu a fost suficient de eficient. Comisia va trebui să țină cont în contextul prezent global de caracteristicile fiecărui stat în parte înainte de a face recomandări pentru reducerea deficitului excesiv. Atunci când se reduce datoria, înseamnă că există și mai, o, mai, o rată dobânzii mai scăzută de plătit și atunci există mai mulți bani disponibili pentru investiții și creștere. Și acesta este principalul obiectiv asupra căruia ar trebui să ne concentrăm. Vă mulțumesc! Mulțumesc acum are cuvântul domnul Murphy. Mulțumesc, domnule președinte. Unul din obiectivele acestui Parlament în ceea ce privește Uh, instituțiile europene este de a uh, fi o fațadă democratică pentru o Uniune Europeană care este dominată de interese, dominată instituțional de Comisie și de Consiliu. Însă cred că această fațadă va începe să se năruie astăzi când, vedeți, când vedem ce a adoptat Parlamentul. A adoptat o serie de măsuri, acest six pe care este pur neoliberal și motivat de austeritate permite Comisiei să acționeze ca polițist de austeritate și folosește noțiunea de uh, vot prin majoritate calificată, ceea ce înseamnă că o majoritate simplă în Consiliu nu va fi suficientă pentru a da un veto sancțiunilor impuse de Comisia anumitor state membre. Democrația din Uniunea Europeană este călcată în picioare acum în numele austerității. De ce se tem instituțiile europene? Se tem de clasa muncitoare, se tem de oamenii obișnuiți, se tem de o grevă generală în Grecia, de protestele din Portugalia de sâmbătă, de cele din Spania și cred că au dreptate să le fie frică de toate acestea. Mulțumesc, doamna Harkin. Uh, Am votat pentru acest raport și sunt de acord cu punctul 4a, unde se stipulează că acest regulament nu mm, face referire la situația actuală pe termen scurt, ci vrea să vizeze o situație pe termen mediu și lung. Avem nevoie de o abordare integrată socială. De mai multe ori am spus astăzi că nu venim cu soluții la criza actuală. Uh, acest raport însă conține o idee care ar putea să îmbunătățească lucrurile. E vorba despre crearea unei piețe interne dinamice. Eu cred că astfel am putea avea creștere semnificativă la nivelul Uniunii Europene, mai ales în Irlanda, unde impactul va fi semnificativ. Și vorbind despre Irlanda, mă bucură faptul că uh, echilibrul stipulat pe termen mediu și lung va fi uh, luat în considerare, de asemenea și creșterea. Se stipulează de asemenea că Instrumentele oferite statelor membre pentru corectarea deficitului uh, trebuie să țină și ele cont de crearea unor locuri de muncă și de creștere. Iată, din nou, o metodă prin care putem avea coeziune internă și prin care putem să uh, transmitem din nou mesajul că trebuie să uh, respectăm Carta Drepturilor Omului și uh, negocierile colective. E, acestea sunt niște subiecte foarte importante pentru noi toți. Mulțumesc. Trecem acum la următorul raport și are cuvântul domnul Baldasare. Domnule președinte, disponibilitatea periodică a datelor cu privire la bugetele statelor membre ne va permite să adoptăm rapid prevederi cu titlu uh, uh, de corectare a eventualelor dezechilibre care ar putea să fie create și în plus regulile bugetare vor putea să fie verificate la nivel comunitar pentru a li se verifica conformitatea. Instaurarea unui cadru financiar pe termen mediu nu aduce într-un nimic atingere suveranității statelor membre și libertății acestora de a-și modifica alegerile. Este deci necesar ca această directivă să fie aplicată cu fidelitate și, de asemenea, este necesar ca Comisia să supravegheze îndeaproape procesul de uh, implementare. Respectarea uniformă a disciplinei bugetare este o uh, datorie consfințită de tratate și Comisia trebuie să o supravegheze. Vă mulțumesc, acum are cuvântul domnul Ugias. Vă mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu un an de zile, când sau ivit primele probleme cu care se confrunta economia greacă și cea din alte state, a avut loc un summit european și s-a ivit și o primă reacție. S-a văzut de fapt că din cauza diferențelor dintre sistemele de contabilitate și de statistică dintre statele membre, s-au putut uh, crea fraude și s-au putut, s-a putut ascunde adevărul. Ar trebui să existe mai multă coerență între politica aplicată de diferitele institute de statistică națională din statele membre și în plus ar trebui să fie aplicate sancțiuni acelor institute care au permis uh, uh fraudele. De aceea avem nevoie de o coerență în uh, ce privește bazele de date statistice, așa astfel încât guvernele din statele membre să poată să acționeze în cunoștință de cauză și în mod uniform. Mulțumim, domnule Ugeas. Doamna Harkin are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Am susținut acest raport și sunt în asentimentul acestui raport pentru că solicită o soluție cuprinzătoare la problemele zonei euro. E clar că eforturile făcute până acum nu au funcționat. Ce am făcut noi astăzi? Cred că am uh, pus, uh, am așezat o piesă din puzzle. Președintele Barroso a propus alte piese, de exemplu taxa pe tranzacții financiare. Cred că băncile de investiții trebuie stimulate să ofere mai multă asistență IMM-urilor. Noi dorim și emisiuni de uh, euro-obligațiuni sau obligațiuni de solidaritate. Cred că detaliile trebuie puse la punct. În ceea ce privește flexibilitatea din acest raport, putem vedea că adoptarea planificării fiscale multianuale nu uh, privează niciun guvern nou ales de a face modificările, modificări în legătură cu opțiunile de politică anterioare. În fine, vreau să spun că aceste rapoarte se referă la o situație în care 17 state sunt membre ale zonei euro. Dacă un stat are probleme, celelalte nu pot să le ignore. Trebuie să găsească o soluție echitabilă și corectă. Mulțumesc, doamnă Harkin. Fără îndoială, doamnă Harkin, dumneavoastră și domnul Ugias, v-ați câștigat astăzi banii, vă meritați salariul, aveți cuvântul. Trecem la ultima explicație de vot. Este vorba de propunerea de rezoluție privind orientarea sexuală și identitatea de gen și are cuvântul doamna Mazzoni. Grazie, președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Această rezoluție face trimitere la declarația uh, doamnei bar- baronese Ashton cu ocazia zilei de luptă împotriva homofobiei. Uh, cu ocazia acelei declarații, dumneai a subliniat angajamentul instituțiilor europene în favoarea acelor acțiuni care doresc să prevină violența împotriva oricărei persoane uh, uh, din cauza orientării sale sexuale sau din cauza identității sale sexuale. De aceea, eu am votat pentru această rezoluție, dar am o anumită rezervă pe care am vrut să o exprim aici, și anume la alineatul 11, unde anumite forțe politice tind să introducă argumente care nu sunt coerente, pentru că introduc recunoașterea unor drepturi care țin de dreptul familiei și dreptul familiei nu este o competența Parlamentului European. Acum când vrem să luptăm împotriva oricărei forme de violență, nu are sens să mai vorbim și de uh, um, lucruri care nu au nimic de a face cu subiectul. Mulțumesc, acum are cuvântul doamna Cescova. Uh, děkuji, pane předsedající. Uh, hlasovala jsem pro tento návrh usnesení. Mulțumesc, eu am votat pentru această propunere din aceleași motive Orientarea sexuală și identitatea de gen reprezintă încă surse de încălcare a drepturilor omului. Minoritățile sexuale sunt victime ale discriminării și ale unui tratament uh, răuvoitor. Trebuie să ne dăm seama că nu e vorba aici doar de proceduri uh, penale, e vorba chiar de tortură și uneori de pedeapsă capitală din cauza identității de gen, ceea ce contrazice total principiile ce stau la baza Uniunii Europene și Declarația Drepturilor Omului. Toată lumea trebuie să aibă aceleași drepturi fără niciun fel de discriminare, de aceea salut această rezoluție și rezoluția ONU, prima de acest fel, devotată încălcările drepturilor omului pe motive de orientare sexuală, și de identitate de gen. Cred că trebuie să, să susținem dialogul în acest domeniu și Uniunea Europeană trebuie în toate activitățile sale să aibă o atitudine unitară față de drepturile omului. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Să vedem. Mai vine domnul Silvestris. Eu sunt... Domnule președinte, eu fac parte dintre acei 800 de colegi care au votat împotriva acestei rezoluții. Și asta nu deoarece nu împărtășesc faptul că homofobia trebuie condamnată sau faptul că Uniunea Europeană trebuie să dea un exemplu în ce privește respectarea drepturilor fundamentale, are și o a drepturilor fundamentale. Dar Așa cum a spus și colega Mazzoni, nu am putut să votez pentru, deoarece la alineatul 11 este o tentativă uh, de a reintroduce anumite subiecte care doresc să treacă dincolo de uh, competențele acestui Parlament pentru că se încearcă impunerea unei legislații care să impună anumitor state membre să recunoască alte uh, genuri decât uh, cel masculin și cel feminin. Dar aceste elemente nu aveau uh, nici în clin, nici în mânecă cu subiectul întregii rezoluții. Nu mi se pare normal să uh, um, creăm legi care sunt împotriva legilor naturii. A fost creat Adam și Eva, deci un bărbat și o femeie și nu există niciun fel de alt uh, gen. Vrem să garantăm drepturile civile și sexuale ale fiecăruia, dar nu vrem să, să se profite de orice ocazie pentru a uh, fi trecute uh, cu vederea și a fi votate elemente, cum spuneam, care nu au nimic de a face cu subiectul și de aceea eu am votat împotrivă. S-au terminat explicațiile de vot și se suspendă ședința, se reia la orele 15.